Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor, dom domnule comisar Pibalks. În numele Comisiei DEVE aș dori să vă urez tuturor bun venit la această audiere pe tema Educației pentru Dezvoltare. Mă numesc Filip Kaczmarek, sunt membru al Comisiei DEVE și sunt foarte onorat să fiu copreședinte împreună cu colegul meu Norbert Neuser pentru audierea de astăzi. Audierea este împărțită în două grupuri de experți. Primul grup de experți va analiza relația dintre dezvoltare și educația pentru dezvoltare și cel al doilea grup de experți se va concentra pe propunerile pentru o politică uh, Europeană de uh, Dezvoltare și Educație. La finalul fiecărui grup de discuții vor exista mai mult sau mai puțin 20 de minute disponibile pentru a avea un schimb de opinii între uh, deputați, uh, participanți și invitați. Aș dori de asemenea să vă amintesc faptul că această inițiativă merge mână în mână cu o uh, o altă inițiativă intitulată Africa prin văzută de către călătorii și voluntarii polonezi pentru o educație globală, care a fost organizată în strânsă cooperare cu președinția poloneză și sunteți cu toți invitați să participați la lansarea oficială a acestei prezentări la etajul 3 alături de bar. De asemenea, aș dori să vă amintesc că această deschidere oficială va avea loc la ora 6 și jumătate în această după-amiază. De asemenea, aș dori să urez bun venit domnului comisar Pibax, care va face o uh, prezentare introductivă în ceea ce privește politicile Comisiei Europene și angajamentele sale în ceea ce privește uh, dezvoltarea pentru, educația pentru dezvoltare. Și aș dori să menționez în acest sens două inițiative majore luate deja de către Comisia Europeană. Mai întâi, o consultare publică cu uh, actorii implicați în ceea ce privește inițiativa pentru dialogul structurat, care va permite foarte multor părți implicate să participe la uh, redactarea viitoarei politici europene în acest sens. O a doua inițiativă intitulată, studiul intitulat Dear in Europe, care va produce o, va, se va termina printr-o analiză de înaltă calitate a modului în care sunt organizate astăzi diverse experiențe în uh, educație pentru dezvoltare în Europa și vor exista și recomandări. Sunt foarte încântată acum să dau cuvântul domnului comisar Pibels, care vine de foarte multe ori în comisia noastră și iată, acum aveți cuvântul timp de 15 minute. Domnul comisar, mulțumesc. Domnilor și domnilor, stimați invitați, stimați deputați, aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație la comisia dumneavoastră, dar și aș dori să mulțumesc și membrilor subcomisiei pentru drepturile omului uh, în organizarea acestei audieri. Este o mare plăcere pentru mine să pot participa la acest eveniment. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră au participat deja la uh, discuția noastră din luna octombrie uh, pe această temă. Eu, ca uh, fost profesor, am fost întotdeauna pasionat de educație. Și așa, timpul trece și sunt din ce în ce mai pasionat de educație și formare. Și eu sunt convins că educația are un rol deosebit de important și dezvoltarea uh, trebuie să meargă mână-mână cu educația. Deci, la un nivel profesional, în calitate de comisar pentru dezvoltare, încrederea mea în uh, dezvoltare și formare și educație este din ce în ce mai puternică. Și acestea ne vor ajuta să creăm o situație în care vom aborda atât problemele legate de dezvoltare și vom reuși în același timp să rezolvăm și provocările cu care ne confruntăm la acest nivel, la nivel mondial. Ideea este că nu numai trebuie, că trebuie să susținem politicile noastre și inițiativele noastre pentru dezvoltare, ci în ace- același timp trebuie să ne asigurăm că aceste politici sunt în concordanță cu celelalte politici pe care le dezvoltăm. Bineînțeles, uh, nu trebuie să vă prezint acum în detaliu toate aceste inițiative și nu trebuie să vă conving de faptul că avem nevoie de aceste inițiative pe viitor. Întrebarea este cum putem să facem acest lucru în așa fel încât să Uh, depășim uh, neajunsurile care mai există și să avem concordanță între diferitele politici. Trebuie să analizăm care sunt resursele pe care le avem la dispoziție și să facem în așa fel încât programele pe care le dezvoltăm să fie un adevărat catalizator uh, pentru inițiativele care există în statele membre, în așa fel încât să încurajăm o abordare coerentă în toate statele membre. Deci, educația pentru dezvoltare trebuie să fie o prioritate. Dacă ne uităm la situația în școli, spre exemplu, dacă europenii de mâine vor fi capabili să joace un rol important în acest domeniu, noi trebuie deja, încă de pe acum, să-i ajutăm să înțeleagă care sunt provocările cu care se vor confrunta în calitate de cetățeni. Și Consiliul Europei Uh, la uh, nivel de educație și învățământ a lansat un apel statelor membre în acest sens. E nevoie de solidaritate. De asemenea, foarte mulți, multe state membre, precum uh, Portugalia sau mai recent Republica Cehă, au adoptat deja o strategie bazată pe educație și formare. Aceste strategii sunt în mare parte Uh, rodul unei, unui proces îndelungat de consultare cu actorii implicați la nivel național și reprezintă o ilustrare clară a modului în care, la nivel european, comunitatea aceasta de educație și formare poate să se organizeze. În țara mea există astfel de proiecte care sunt cofinanțate de către comisie și care ajută care ajută tineretul să se familiarizeze cu noile tehnologii care pot fi aplicate în, dezvoltare pentru, în educație pentru dezvoltare. În Suedia, spre exemplu, în Estonia, în Slovacia, în uh, Regatul Unit al Marii, al Britan al Marii Britanii, există uh, în rândul profesorilor și al tinerilor legături uh, cu uh, alți studenți și alți profesori din alte țări prin diferite proiecte. Și prin aceste legături, tinerii pot să uh, aibă o înțelegere foarte pragmatică, practică și concretă a modului în care se organizează dezvoltarea în uh, țările în curs de dezvoltare. Și acest lucru ne demonstrează că e o adevărată investiție pe pentru viitor. Mulți tineri sunt deja încă de pe acum confruntați cu toate problemele și provocările în acest domeniu. Aș putea să vă dau mult mai multe exemple, exemple dar uh, deja ceea ce v-am prezentat ne arată în mod clar ceea ce poate fi făcut pentru ca uh, educația pentru dezvoltare să fie încă de pe acum organizată pentru generațiile viitoare. Munca noastră în acest sens nu trebuie să se limiteze doar la uh, băncile școlilor Uh, e nevoie și de o conștientizare în rândul cetățenilor europeni, care este tot atât de importantă și uh, de aceea e nevoie de inițiative care să țintească uh, acest lucru. E nevoie de campanii de conștientizare pentru a aborda anumite subiecte precum comerțul echitabil, justiția la nivel internațional și așa mai departe, dezvoltarea. Eu sunt convins că putem cu toții să participăm la aceste inițiative și să avem o abordare de, bazată pe colaborare. Acest uh, lucru va da roade. Este unul dintre motivele pentru care Comisia încearcă să mențină relații uh, privilegiate în, uh, cu actorii și uh, la nivel local implicați în această muncă. Eu sunt de asemenea convins că acest lucru va prezenta o adevărată valoare adăugată în munca noastră de zi cu zi. De aceea, în vederea perspectivelor financiare multianuale 2013-2020, voi propune uh, proiecte care să aibă o abordare uh, mai rațională din punct de vedere bugetar. Și dacă acest lucru este acceptat, Uh, vom avea un proiect care va fi bazat pe o colaborare cu uh, autorități uh, și parteneri la nivel local și un al doilea proiect care va avea o abordare mai globală legată de toate problemele generale concomitente cu dezvoltarea. Educația pentru dezvoltare și creșterea conștientizării în acest domeniu ar trebui să fie menținute ca fiind o parte principală a acestor proiecte. Comisia face eforturi și în alte direcții tocmai pentru a dezvolta această strategie de educație pentru dezvoltare. Și uh, creșterea conștientizării trece și prin susținerea anumitor inițiative. Au existat astfel de inițiative lansate în 2010 prin intermediul studiului DIR toate acestea înseamnă că participarea la acest proces a început deja să ducă la anumite roade vizibile, anumite schimbări. Noi am încercat să punem din nou accentul pe complementaritatea ce trebuie să existe între statele membre, în așa fel încât să dezvoltăm un cadru clar pentru uh, acțiunile noastre legate de educație pentru dezvoltare. Și e nevoie de o abordare nouă în acest domeniu. Noi am lansat un noi vom lansa în luna octombrie un, un apel către propuneri. Ideea fiind că trebuie să punem accentul pe dimensiunea europeană a proiectelor ce vor fi uh, înaintate și pe un echilibru geografic al acestor proiecte. Ideea este că trebuie să păstrăm această complementaritate între strategiile statelor membre și diferitele proiecte care vizează sistemul de educație pentru dezvoltare. Și o astfel de abordare uh, va fi ulterior clarificată și definită mai în detaliu. Există astfel și posibilitatea de a susține proiecte mai mari, de dimensiuni mai mari, care demonstrează că au o dimensiune europeană puternică. Sunt încântat să văd că uh, inițiativa aceasta a studiului lansat va continua să aibă un impact pentru, în continuare pentru a întări uh, modul în care vom aborda noi această problemă pe viitor. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunt implicați, informați și sunt uh, la curent cu acest proces și vă mulțumesc foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră. Comisia este uh, se angajează să își continue munca în această direcție și în participarea sa la o abordare uh, multilaterală, colaborare cu diferiți parteneri. Aștept cu nerăbdare discuțiile din acest grup, uh, de, din această audiere, pentru a vedea care pot fi ideile noi pe care le putem înainta în acest domeniu al educației pentru dezvoltare. Doamnelor și domnilor, Rezultatele se pot obține în momentul în care toată lumea este suficient implicată, în momentul în care ne uh, asigurăm că uh, ideile prezentate pot fi susținute de o mare parte din populație și uh, chestiunile legate de dezvoltare trebuie să reprezinte o prioritate atât pe băncile școlii cât și în rândul populației. Și abordarea noastră față de educația pentru dezvoltare este una bună până în prezent, dar cred că în continuare se pot face eforturi pentru a accentua, uh, pentru a accelera modul în care noi putem aborda această chestiune și să ne asigurăm că vom reuși și mai multe pe viitor. În vremurile acestea grele pe care le traversăm în Europa, cetățenii europeni sunt, bineînțeles, îngrijorați de uh, față de viitor și unii își pun întrebări față de modul în care se finanțează dezvoltarea în țările terțe. Însă angajamentul nostru în dezvoltare, în educație, în acest sens, trebuie să continue. Acest lucru este clar și cred că munca noastră este una fundamentală și cred că a venit momentul să sporim eforturile tocmai pentru a uh, obține nu numai o susținere generală pentru dezvoltare, dar și un angajament clar din partea cetățenilor noștri în această direcție. Eu cred că uh, putem avea un impact asupra percepției generale, asupra opiniei publice și cred că a venit momentul să uh, obținem acest lucru. Trebuie să ne punem întrebarea dacă uh, până în prezent am, am reușit să facem tot ceea ce ne-am propune, da, ne-am, tot ceea ce ne-am propus. Trebuie să vedem cum anume vom reuși să uh, sensibilizăm opinia publică în așa fel încât să obținem roade și mai multe de pe urma muncii noastre. Iată, acestea sunt întrebări pe care trebuie să le avem la baza gândirii noastre. Educația pentru dezvoltare este un subiect deosebit de important, reprezintă una din activitățile uh, principale de finanțare la nivel european și Comisia Europeană reprezintă un donator important pentru educaie pentru dezvoltare și sunt convins că cele 31 de milioane care sunt cheltuite în medie pe astfel de proiecte în fiecare an sunt bani bine investiți și toți cei care ar pune sub semnul întrebării acest lucru și ar spun că ar trebui să investim direct acești bani în ările în curs de dezvoltare, eu aș răspunde că investițiile sunt exact ceea ce facem noi pentru uh, educație, pentru dezvoltare. Vrem să avem o viziune pe termen lung. Încercăm să investim în mod inteligent, să investim în oameni, să investim în tineret, să ajungem la un sistem în care investiția noastră va da roade. Pentru că ne aflăm într-o lume uh, globală, mondializată și angajamentele noastre, acțiunile noastre trebuie să ne permită să investim și mai mult în cetățeni, în lumea în curs de dezvoltare, în așa fel încât să-i ajutăm să-și recupereze toate capacitățile de care au nevoie. Bineînțeles, este un scop nobil. Vă mulțumesc pentru atenție și aș dori să spun că directorul nostru, Christian Schmidt, este prezent în sală și dacă e nevoie ar putea să ia cuvântul să vă explice uh, acțiunile și politicile Comisiei Europene. Eu știu că uh, de multe ori se crede faptul că nu punem suficient accentul pe uh, dezvoltare, însă vă asigur că nu este cazul. Noi punem un accent deosebit pe ajutorul pentru dezvoltare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru implicarea noastră și pentru discursul pe care ni l-ați prezentat. Problema însă este că aproape că ne-ați răspuns la întrebarea pusă în uh, cadrul primului grup de experți de ce dezvoltarea are nevoie de dezvoltare pentru educație. Pentru că e vorba de o investiție, pentru că e un mod pozitiv, o abordare pozitivă a acestei chestiuni. Educația pentru dezvoltare este un concept foarte larg și poate cuprinde foarte multe aspecte diferite. Multe dintre ele le-ați menționat, educația formală și informală, conștientizarea, uh, responsabilizarea și eu am fost responsabil de o astfel de campanie în Polonia. Vorbeam acolo de educația globală. Și în câțiva ani am avut în jur de 10.000 de persoane, uh, de studenți sau elevi care au participat la astfel de cursuri în legătură cu educația globală ce au fost predate în școli. Aceasta este o abordare diferită în sensul celor mai bune practici pentru a putea avea o adevărată abordare pentru uh, educația pentru dezvoltare. Și în acest sens am uh, invitat aici uh, experți care reprezintă societatea civilă, organizațiile neguvernamentale și așa mai departe pentru a avea o dezbatere cât mai largă în acest sens. Aș vrea acum să spun bun venit uh, primilor invitați, doamna Andreotti, care este președintele um, președintele Global Education la Universitatea din Oulu, doamna Susana Clavicova, director al Cooperării pentru Dezvoltare și Departamentului de Ajutor Umanitar, ministru afacerilor externe uh, a Republicii Cehe și domnul Matias Fidler, director al Departamentului de Educație irlandez la Universitatea de la Dublin. După aceea vom deschide discuția pentru restul participanților. Is it okay now? Okay, thank you. So, ladies and gentlemen, um... Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ar vrea în primul rând să mulțumesc Comisiei Europene și Subcomisiei pentru Drepturile Omului pentru oportunitatea de a participa la această întâlnire. Eu uh, sunt imigrant și tocmai de aceea Educația pentru dezvoltare este atât de importantă pentru mine. Așa cum s-a spus mai devreme, aici uh, vorbim aici despre educația în Europa, educația globală, care cred că este foarte importantă. Am să-mi utilizez notițele pe care mi le-am pregătit pentru această prezentare și am să fac referință la notițele mele care nu sunt în această prezentare, așa că v-aș ruga, dacă aveți acces la ele, să le folosiți. În urma evenimentelor triste de la Oslo și a celor de la Londra, cred, Londra, cred că este foarte important să considerăm educația ca o modalitate de a-i face pe oameni să participe împreună într-un proces global, activ, complex, divers, într-o societate inegală oferind garanții împotriva dogmatismului și a fundamentalismului care poate duce la confuzii, la nemulțumiri și la o violență crescută. În acest sens, educația pentru dezvoltare este centrală pentru dezvoltarea umană în contextul interdependenței globale și a securității. Pe de altă parte, în contextul societăților cunoașterii, educația pentru dezvoltare trebuie să recunoască faptul că procesul de învățare se schimbă și societățile și cunoștințele se schimbă și de aceea trebuie să ofere un răspuns pedagogic care să îi, asig- să îi ajute pe aceștia să-și dezvolte strategii de alfabetizare transnaționale esențiale care să le permită să aibă acces la exercițiile necesare într-un mod informat și etic. Aș vrea de aceea acum să prezint câteva puncte referitoare la trei dimensiuni importante. În primul rând, dimensiunea armonizării politicilor DIR în Europa. În al doilea rând, nevoia de a întări solidaritatea și etica internațională și, de asemenea, întărirea susținerii pentru pregătirea profesorilor. În Europa este important să salutăm progresele care s-au făcut până acum în procese în care au fost implicați mai mulți actori, care au fost, de exemplu, finanțate de comisie și acestea reprezintă o nouă politică fără precedent. Vorbesc aici de ce s-a întâmplat în Portugalia, Republica Cehă, Polonia sau Finlanda. Această construire a politicilor trebuie să fie un dialog continuu între toți cei implicați. Este important de asemenea consensul tuturor părților implicate pentru a putea asigura dialogul pe viitor. De asemenea, trebuie să utilizăm mai multe paradigme de dezvoltare și uh, dezbateri de tip istoric, pe care am să le prezint în uh, prezentarea mea, și e nevoie de o conceptualizare divergentă a educației pentru dezvoltare și a legăturilor interculturale la nivelul educației. Am să mă refer aici la raportul The Watch Report, care este disponibil aici în față, la prezidiu. Acolo puteți vedea că există mai multe definiții ale educației pentru dezvoltare, și în acest raport se spune în mod foarte clar că relațiile publice nu reprezintă educație pentru dezvoltare, e un lucru de care trebuie să ținem cont. Așa că, pentru a înțelege foarte bine de unde vin eu, propria mea definiție a educației, a educației pentru dezvoltare, se referă la interfața între o persoană și ceilalți din lume și în această interfață există mai multe fațete care trebuie înțelese și care trebuie prezentate bine în procesul educației. În contextul globalizării, care se referă la capitalizare, la fragilitate ecologică, la interconectivitate tehnologică și reconfigurarea puterii politice. Educația globală în cadrul educației pentru dezvoltare ar reprezenta un element central. În această educație globală avem nevoie de mai multe tipuri de educații care au proliferat în ultimul timp în domeniul învățământului, cum ar fi, de exemplu, educația pentru dezvoltare durabilă, drepturile umane, pacea la nivel global, educația în legătură cu etica, în legătură cu multiculturalitatea, privilegii, puterii, privilegii, putere și cetățenie globală. Bineînțeles că e important să vedem care sunt competențele și abilitățile care se află între aceste elemente. Am lucrat aici cu, cu agenția finlandeză care se ocupă de mobilitate în Finlanda și împreună am dezvoltat conceptul um, la nivel global care este important pentru a-i implica pe cei care învață pentru a recunoaște diversitatea și inegalitățile. Deci complexitatea implică mai mult o mai mare, mai mare dinamică pentru relațiile globale, pentru a face față uh, ambiguităților și situațiilor provizorii. În ceea ce privește cel de-al doilea element, nesiguranța, aici e vorba de posibilitatea de a face față problemelor dificile, flexibilitatea, deschiderea de minte și reflexivitatea. Referitor la al treilea element, diversitatea, dorința de a lucra cu mai multe persoane, deschiderea la minte, respectul față de alții, posibilitatea de a ține cont de păreri divergente, cunoștințe și producerea de cunoaștere. În ceea ce privește inegalitatea, se ține cont de alegerile umane, participarea civică, implicarea, rădăcini și inegalitate, responsabilitate socială, alegeri responsabile, conștientizare în ceea ce privește producția. În ceea ce privește diversitatea și inegalitatea, aș vrea să vă invit să încercați să faceți un exercițiu alături de mine. Un exercițiu care vă arată că problemele, există multe probleme despre care nu se vorbește în acest domeniu. E vorba de un exercițiu pe care îl facem în general în conferințele pe care le avem cu studenții. Aș vrea să vă cer să vă imaginați um, că aveți un câmp uh, cu cu, cu porumb pe care după aceea îl culegem și iată rezultatele. Acestea sunt uh, știuleți de porumb care sunt culeși și uh, în general se spune că acești știuleți sunt galbeni ca cei pe care îi vedem uh, la supermarket, dar de data aceasta nu este chiar așa. Aceasta vă demonstrează cât de mare este hegemonia în ceea ce privește educația globală. De aceea ar trebui să vedem că putem vorbi de problemele etice în ceea ce privește solidaritatea internațională. Aș vrea de aceea să propun să ne centrăm asupra eticii globale, să lăsăm deoparte abordările istorice, paternaliste și să ne îndreptăm către uh, o învățare reciprocă în ceea ce privește educația. Deci să lăsăm uh, ideile paternaliste în ceea ce privește asistența și învățământul și să recunoaștem demnitatea și contribuția pe care o aduce fiecare persoană umană în ceea ce privește dezvoltarea educației, în ceea ce privește responsabilitatea umană. Educația pentru dezvoltare în Sud acum. Și acest element este foarte important. Avem nevoie de mai mult dialog, parteneriat și eforturi coordonate. În acest sens, aș vrea să-l citesc pe profesorul Hardy Barupa de la Universitatea din Cape Town, care a organizat exerciții în țările africane și noi suntem de asemenea implicați în acest proces pentru a putea crea o adevărat, un adevărat proces de învățământ și de cooperare. Iar referitor la pregătirea profesorilor, aici aș putea să dau exemplul finlandez. Eu coordonez un astfel de proiect la Universitatea din Oulu, unde se vorbește despre uh, interrelațiile între diversi uh, profesori, un proiect care este foarte interesant. Curiculum nostru ține cont de educația globală, de responsabilitatea globală, de etică și ne centrăm pe um, analiza contextului global, istoric, cultural, globalizarea de sus în jos și de jos în sus, deci analizăm mișcările sociale și evenimente precum forumul social. Ne gândim de asemenea la un nou ADN pedagogic, ținând cont de competențele secolului 20, care să treacă dincolo de ideea transmiterii de informații către ceea ce înseamnă alegeri etice și pregătirea oamenilor pentru a trăi împreună ca cetățeni globali. Ne deci centrăm de asemenea pe mobilitate, internaționalizare și avem uh, programe de pregătire a profesorilor și în ceea ce privește uh, formarea și cercetarea. Toate acestea utilizează metodologii foarte solide care utilizează concepte clare ale dezvoltării. E nevoie de mai multă cercetare în acest domeniu și de mai multă susținere. Sunt importante și parteneriatele intersectoriale care să susțină toți actorii implicați și care să îi implice pe toți cei care se pregătesc pentru a fi profesori în uh, diverse domenii. Aceasta este ultima idee pe care vreau să vă prezint și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, doamna Susana Hlavicicova. Good morning. Uh, let me thank you. Bună dimineața! Doresc să vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a vă prezenta strategia pentru o dezvoltare globală în domeniul educației și formării în Cehia și uh, sper să fie în interesul colegilor care se ocupă de acest domeniu. Este un subiect important pentru guvernul nostru și pentru Ministerul de Externe, din care provin eu. Eu lucrez în Departamentul pentru Dezvoltare, Cooperare și Ajutor Umanitar. Aș vrea să vă prezint câteva aspecte legate de modul în care am configurat noi această strategie pentru educare globală care sunt așteptările noastre, ce obiective ne propunem în cadrul acestei strategii. Aș vrea să vă spun însă câteva cuvinte introductive despre Republica Cehă după aderarea la OECD și la Uniunea Europeană. Noi am devenit un stat promotor de acordarea asistenței pentru statele în curs de dezvoltare și uh, aceste demersuri trebuie să se bucure de susținerea publicului larg din Republica Cehă. Ne preocupă uh, problemele globale uh, și, din păcate, însă, metodologia cu care operăm în acest domeniu încă uh, necesită o perfecționare. Populația trebuie să fie conștientă legată de situațiile de pauperitate extremă în anumite regiuni ale lumii, de problemele cu care se confruntă statele în curs de dezvoltare, pentru că uh, toate dificultățile au un impact asupra calității vieților. Noi ne-am bazat pe propriile observații, dar și pe recomandări pe care le-am primit din partea Uniunii Europene, din partea altor organisme, organizații care ne pot ajuta oferindu-ne concepte în activitatea de um, activare um, în acest domeniu, de colaborare cu ONG-urile pentru elaborarea strategiei naționale. Momentul a fost propice, pentru că în momentul în care am început să elaborăm această strategie, cu 2-3 ani în urmă, am uh, putut uh, să uh, ne corelăm cu procesele care au fost declanșate de către uh, ministrul educației, uh, care a declanșat un proces de reformă al sistemului de învățământ din Republica Cehă. Activitățile au fost, s-au bucurat de susținerea și ONG-urilor începând cu anul 2003 și avem și linii bugetare pentru ONG-urile care sunt angajate în acest domeniu Uh, care susțin uh, activitatea instituțiilor în domeniul educației, a școlilor publice în general. De asemenea, Ministrul Educației, cum spuneam, s-a implicat în acest uh, proces. Chiar dacă într-o uh, manieră uh, mai puțin substanțială decât ministerul din care provin. În ce privește Uh, volumul de muncă. Uh, au fost uh, pregătite programe de formare profesională, de educație în domeniile care se intersectează. De asemenea, o uh, strategie în care uh, principii noi uh, de formare au fost incluse. Există declarația de la Maastricht privind educația globală din 2005, de asemenea concluziile conferinței de la Helsinki, recomandări ale Uniunii Europene din anul 2007 și de asemenea revizuirea GIN din 2008 principiile de bază ale procesului urmărea o clarificare uh, conceptuală, uh, dar și o mai bună coordonare a strategiei uh, educaționale în cadrul Republicii cehe. Am colaborat cu actori direct interesați din diverse instituții și, cum am spus, cu ONG-urile. Am pregătit o strategie care uh, uh, poate să vă fie pusă la dispoziție, uh, fie în format electronic, fie printată tuturor celor interesați. Am încercat să clarificăm uh, care sunt obiectivele principale, actorii principale angajați în realizarea acestor obiective, termenele și uh, uh, totul este precizat într-o foaie de parcurs care se întinde pe o perioadă de cinci ani. Ne gândim la o educație cu dimensiuni globale, descriem uh, anumite fenomene, aspecte care dorim să fie acoperite de către strategia noastră. Am încercat să găsim formule de compromis în ce privește opiniile experților atrași în acest proces de configurare a strategiei uh, și uh, cred că acest, acest concept de educație globală uh, este cel mai fericit. Încercăm să uh, avem o strategie coerentă cu declarația de la Maastricht uh, și cu uh, perspectiva uh, conturată de către Ministrul Educației uh, din țara noastră. Ne dorim o educație și în ce privește protecția mediului înconjurător, educație în ce privește cetățenia um, europeană, educație în direcția gândirii pozitive, de asemenea educație pentru dezvoltare și o educație multiculturală. Sunt uh, definiții cu caracter uh, general, dar și coerent. Uh, s-a ajuns la un consens cu toate părțile direct interesate implicate în acest proces. dorim să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă care sunt problemele specifice, inclusiv în țările în curs de dezvoltare, care este procesul pe care trebuie să se înscrie pentru dezvoltarea unor competențe care să stimuleze dezvoltarea. Dorim să-i ajutăm pe oameni să își asume responsabilități și să promovăm valorile umane, demnitatea umană. De asemenea, um, ne gândim la contextul de globalizare, de respect al drepturilor omului pe care trebuie să se bazeze această strategie. Sigur că doresc să parcurg pe scurt toate aceste aspecte, dar în documentele pe care vi le putem pune la dispoziție legate de strategia noastră veți găsi uh, amănunte. Um, în ce privește principiile de bază, um, um, există um, sisteme de educație formală, dar și informală și uh, asociații uh, de pregătire și educare care uh, nu sunt de stat. Există responsabilitate pe care și-o asumă și mass media. Uh, fiecare actor implicat în acest proces are în strategia noastră descrise uh, foarte clar sarcinile. Iar pentru a încheia prezentarea mea, aș vrea să vă spun că uh, noi ne propunem ca până în anul 2015 să putem stimula toate aceste principii de educație globală și de învățare de-a lungul întregii vieți. Sperăm că această strategie va fi încununată de succes. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este Matias Fiedler. me, Mulțumesc foarte mult pentru invitație. E adevărat că e o misiune dificilă, având în vedere că am cronometrul în cărcă și trebuie să fiu foarte atent la timp. Voi intra direct în miezul subiectului. Oratorii precedenți au spus că există diferite niveluri de educație pentru dezvoltare și educația pentru dezvoltare este un termen foarte bun pentru a explica ceea ce facem noi în domeniul educației. Uh, avem două domenii principale de dezbateri, de idei, de politici care uh, se desfășoară deci în aceste domenii. Din punct de vedere istoric, educația pentru dezvoltare provine de fapt, decurge din uh, educația pentru cooperare și ne-am dat seama pe parcurs că există multe de făcut tocmai pentru a crește gradul de conștientizare în țările noastre uh, referitor la experiențele pe care le putem avea pe teren. Și prin această educație pentru dezvoltare încercăm să expunem ideile, dezbaterile care există în, în cadrul ONG-urilor referitor la dezvoltare. De asemenea, Încercăm să punem accentul și pe dezbaterile care au drept scop să găsească soluții la diferitele probleme cu care ne confruntăm în aceste politici uh, de educație pentru dezvoltare. Și astfel, aceste politici și oamenii politici din domeniu trebuie să fie foarte atenți la mai multe uh, aspecte. Spre exemplu, programa de învățământ este unul dintre aceste aspecte. Pentru că aici e vorba de diferite domenii care se intersectează. Și foarte pe scurt voi încerca să uh, vă explic toate aceste lucruri. Punem accentul pe justiție socială, globalizare și dezvoltare. Cuvântul cheie pentru mine este justiție, dreptate. Să trecem dintr-un model caritativ către un model în care uh, oamenii se descurcă și, bineînțeles, există foarte multe abordări legate de uh, uh, foarte multe perspective legate de uh, această idee de dezvoltare. Um, de multe ori se spune că noi suntem mai dezvoltați decât ei și ei ar trebui să ajungă la un nivel uh, comparabil cu al nostru. Însă educația pentru dezvoltare încearcă să pună capăt unor astfel de prejudecăți. Apoi, Uh, cei care lucrează în acest domeniu au rădăcini adânci în societatea civilă. Mulți dintre ei sunt militanți, activiști în comunități rurale și încearcă să facă o legătură între chestiunile locale și uh, să vedem cum anume anumite subiecte la nivel local pot avea o influență la nivel global. Aici e vorba de creativitate. în domeniul educației există acest proces de participare, de transformare, de învățare. Lucrurile pot, acolo unde nu sunt corecte, ele pot fi îndreptate, pot fi schimbate, iar pentru asta trebuie să se găsească o bază clară de schimbare. Se pune accesul de asemenea și pe cetățenia la nivel global care reprezintă un aspect important. Nu e vorba doar de a învăța anumite lucruri, ci trebuie în permanență să fii uh, informat, să vezi cum anume poți acționa, poți interveni. Nu e vorba doar deci de un simplu proces de învățare, ci de înțelegerea modului în care funcționează lumea. Este foarte important să oferi oamenilor posibilitatea de a lucra pe aceste chestiuni. Acum există patru dimensiuni importante pe care aș dori să le menționez. Prima dimensiune, valori și percepții. De multe ori a existat o lipsă de informare, o, au existat anumite prejudecăți legate de uh, dezvoltare. Valorile ei bine, aici trebuie pus accentul pe valorile pozitive. Ceea ce ne dorim este bunăstarea celorlalți, bunăstarea întregii uh, planete, întregii lumi. Asta înseamnă că trebuie să dai dovadă de atenție și de înțelegere față de problemele celorlalți. Trebuie respectate drepturile și nevoile celorlalți. Pentru a lucra cu aceste valori trebuie să ai mai întâi anumite capacități, anumite uh, competențe trebuie să, fii, să dai dovadă de uh, gândire critică, de capacități de comunicare și așa mai departe. Apoi e vorba de cunoaștere și de idei. Aici nu e vorba doar de ideea, da, pot să fac acest lucru, ci mai întâi trebuie să-ți cunoști foarte bine subiectul de acolo unde vrei să intervii. Deci, învățarea se face prin acțiuni concrete. Deci e o vorba de o abordare holistică, globală, care presupune ca persoana care dorește să intervină, să intervină atât cu mintea cât și cu inima. Voi trece peste câteva idei pentru că aș vrea să prezint foarte pe scurt aceste trei idei, nevoile pentru dezvoltare, nevoie deci în acest sens de un angajament la nivel public, e nevoie de o societate civilă globală și ne putem pune întrebarea de ce avem nevoie de un angajament la nivelul opiniei publice. Răspunsul este simplu. Avem nevoie de uh, cetățeni angajați și de autorități care să dea dovadă de angajament. E nevoie de o cetățenie activă, aceasta reprezintă o parte a angajamentului. Deci avem nevoie și de angajament din partea autorităților, e nevoie de experți, e nevoie de sprijin din partea autorităților și Înainte de toate, e nevoie de acest angajament al opiniei publice, de această susținere din partea opiniei publice. Avem nevoie de ONG-uri care să aibă legitimitatea necesară pentru a face munca concretă. În al doilea rând, avem nevoie de cetățeni care să fie foarte angajați pentru că ei pot să introducă acolo anumite diferențe. E vorba de voluntari, de, de persoane care lucrează în mod benevol, și acest lucru ne permite să avem cât mai multe forțe implicate. Acest lucru nu se poate face doar printr-o informare publică și o transmitere a informației de sus în jos. De aceea, sistemul educațional este unul deosebit de important pentru că participă la transformare, uh, participă la introducerea acestor valori. E vorba de un proces dinamic care poate duce la schimbări pozitive. De asemenea, e nevoie de o societate civilă la nivel global. De ce? Pentru că provocările cu care ne confruntăm sunt provocări globale. Nu sunt doar provocări ale țărilor în curs de dezvoltare, ci sunt provocări cu care noi cu toții uh, ne confruntăm. Spre exemplu, schimbările climatice. Nu e un subiect care poate fi rezolvat Uh, în mod individual, ci trebuie să fim cu toții implicați în această muncă, la nivel global. Toate aceste provocări pot fi uh, rezolvate doar la nivel global. ONG-urile pot interveni în ca, în, într-un cadru, avem, spre exemplu, G20 sau G20+, iată, anumite formuri în care se pot lua decizii la nivel global. Deci provocările globale au nevoie de soluții globale. Trebuie să trecem peste această diferență care există între țările din nord, țările din sud, să depășim această graniță. De aceea, programele de educație pentru dezvoltare sunt foarte importante, pentru că trec peste această abordare binară. Lucru deosebit de important. dacă dorim să rezolvăm confruntările globale cu care provocările globale cu care ne confruntăm. Apoi e vorba de un, de un răspuns pe care îl putem aduce pentru viitor. Deci, educația pentru dezvoltare reprezintă un forum deosebit de bun pentru a putea rezolva astfel de provocări. Am să trec peste ultimele imagini. Aici e vorba de anumite paradigme care în principiu nu sunt noi, le cunoaștem deja. Drepturile omului, spre exemplu, programe care, se bazeze, programe care să fie realizate să se bazeze și pe drepturile omului și să aducă acel grad de conștientizare necesar la acest nivel, apoi dezvoltarea și eficiența dezvoltării. E nevoie de această eficiență Apoi avem nevoie și de o gândire critică, o analiză critică pentru a vedea exact ce anume putem face și cum anume educația pentru dezvoltare se poate integra în aceste politici pentru a avea o coerență per ansamblu. Aș dori să închei cu un citat Uh, referitor la provocarea cu care ne vom confrunta în acest secol 21. Uh, a venit momentul în care trebuie să ne dăm seama că omenirea fie va învăța, fie va eșua. Și cred că avem nevoie de uh, această capacitate de a trage învățăminte din trecut. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Cașmarec, mulțumesc. Vom lansa acum dezbaterea aveți ocazia să luați cuvântul dacă aveți comentarii, observații, întrebări. Nu avem prea mult timp pentru acest lucru, dar vă rog, uh, doamna Keller. Thank you very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru aceste prezentări interesante, prezentări care ne-au dat o imagine asupra unor aspecte diferite. Dumneavoastră ați vorbit despre educația individuală, ce ar putea însemna ea pentru o persoană. Și cred că e important să vedem ambele aspecte. Aspectul individual pentru a obține noi competențe importante pentru a trece prin acest secol 21 și de asemenea impactul asupra societății în ansamblul său și felul în care concepem noi dezvoltarea pentru cooperare. Trebuie deci să recunoaștem această interrelație. În prima prezentare aș avea o întrebare la care probabil că e și mai greu de răspuns ținând cont de toate aceste aspecte implicate. Cum am putea, de exemplu, să măsurăm dacă reușim sau nu în încercările noastre, în aceste proiecte? Dacă am reușit să construim noi competențe, de exemplu în Finlanda, dacă acest lucru s-a întâmplat sau dacă am reușit ceva în trecut cu aceste concepte de educație pentru dezvoltare. Nu știu dacă e posibil să facem o astfel de măsurătoare sau dacă s-au făcut cercetări în acest sens pentru a vedea dacă ar fi posibil. Pentru că din ceea ce s-a făcut până acum ar fi bine să învățăm câte ceva. S-a vorbit de asemenea despre faptul că avem nevoie de o societate civilă globală, un lucru cu care sunt absolut de acord, Însă vedem deja cât de greu e să avem o societate civilă la nivel european. Vorbim despre rețele, NGO-uri la nivel european care se implică în rețele europene. Acestea reprezintă deja ceva, însă suntem departe de a ajunge la o adevărată societate europeană. Și NGO-urile care lucrează cu noi sunt în general reprezentate de persoane care transmit percepțiile pe care le au la nivel național și reflectă dezbaterile făcute la nivel național. Deci dacă n-am reușit până acum să ne imaginăm o societate europeană civilă, cum am putea o face la nivel global? În mod ideal ar fi o societate în care ar exista niște competențe globale și ar exista această senzație a diversității care este importantă, însă întrebarea este cum am putea ajunge până acolo. Mulțumesc, doamna Lovin. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri pentru că a fost foarte interesant să auzim părerile dumneavoastră. Aș avea o întrebare care mi-a apărut în timpul uh, prezentărilor. Într-adevăr, este important să avem această cetățenie globală. Dumneavoastră știți foarte bine care sunt problemele, care sunt relațiile interconectivitatea între bogați și săraci. Însă următorul pas, v-ați gândit să includeți în programele educaționale și forum, forumurile internaționale, acolo unde se iau deciziile la nivel internațional, de fapt? Cum am putea face cu adevărat ceva pentru că aceasta este întrebarea. Ar trebui să trecem la acțiune în toate aceste chestiuni care au fost prezentate și care nu sunt doar la nivel național, ci la nivel internațional. Așa că vreau să vă întreb dacă aveți comentarii în acest sens pentru a vedea cum am putea include acest aspect, aspect în educația pentru dezvoltare. S-a menționat de asemenea foarte succint, cred că de către doamna Hlavicova, S-a vorbit și despre educația pentru mass media. Un comentariu foarte interesant, însă vreau să vă întreb cum aveți de gând să faceți acest lucru. Pentru că este foarte important dacă dorim să ajungem la o adevărată conștientizare. Și la ultimul diapozitiv din prezentarea domnului Filders, și acesta mi s-a părut foarte interesant. Ați vorbit despre Dark Aid și ați menționat de asemenea o dezbatere foarte interesantă în legătură cu ajutorul pentru dezvoltare. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă aș vrea să știu dacă puteți să ne explicați un pic mai mult această idee pe care o aveați la sfârșitul prezentării dumneavoastră. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, putem trece la răspunsuri din partea invitațiilor. Doamna Hlavicicova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la întrebarea în legătură cu rolul mass mediei în procesul educațional. Aceasta este o parte foarte importantă și aici am încercat să acoperim nu doar învățământul uh, formal, ci și implicarea societății, a publicului larg pentru a vedea felul în care putem dirija informația în legătură cu chestiunile generale către publicul larg. În acest sens, mass media este pentru noi un adevărat partener, așa cum a spus și ministrul, a, pentru afaceri externe, în ceea ce privește chestiunile de dezvoltare globale, de dezvoltare în general, mass media ar trebui implicată. De aceea considerăm și ne-am inspirat din alte modele europene care au ajuns mult mai uh, departe decât noi sau sunt în urma noastră, dar există astfel de exemple în Europa. Există programe specifice pentru mass media și ministerele de afaceri externe au programe speciale sponsorizate în care, de exemplu, se plătesc uh, călătorii pentru reprezentanții mass media în țări în curs de dezvoltare pentru a vedea care este situația la fața locului în acest domeniu. Și în afară de aceasta încercăm să uh, prezentăm strategiile și activitățile la nivel național. De acest lucru trebuie să ținem cont însă de la început. Mulțumesc, domnul Fidler. Mulțumesc. În ceea ce privește societatea civilă globală, bineînțeles că e foarte greu. Însă motivul pentru care am menționat acest lucru și pentru care cred în acest concept este pentru că e vorba de un concept provocator această diviziune între noi și ei, această societate globală civilă, este de fapt uh, soluția ultima la care trebuie să ajungem. Și există pași concreți care pot fi făcuți dacă ne vedem la uh, eficiența uh, programelor CMO acestea au fost uh, foarte bune și deci nu cred că este imposibil să ajungem până acolo. E important să avem un astfel de concept, o astfel de idee înspre care să ne îndreptăm, recunoscând însă pe de altă parte că este un proces foarte dificil. și că există interese divergente în acest domeniu. În ceea ce privește uh, cetățenia, ceea ce doresc cei care promovează educația pentru dezvoltare este să se treacă la acțiune, aceasta este o parte importantă și pe de altă parte aceste acțiuni să fie lăsate și pe seama celui care învață, el să aibă o anumită putere de decizie, pentru că altfel impunem încă o dată educația de sus în jos și nu vom duce la un adevărat angajament din partea celor care învață, care sunt implicați în procesul educației. E important să, să fie cât mai activ, să, mm, să existe voluntari, să existe o adevărată implicare, să se încerce o explorare alături de cel care învață, însă decizia ultimă să fie a acestuia. E adevărat că am acoperit foarte multe domenii și cred că este important să nu ne ferim de o adevărată discuție în legătură cu ajutorul. Dacă dăm senzația că nu ne implicăm în această dezbatere, cred că am pierdut-o dinainte. Și, de altfel, cei care dezvoltă această idee doresc să existe un sistem eficient al ajutorului, însă, pe de altă parte, recunosc faptul că există adevărate îngrijorări în legătură cu felul în care sunt structurate programele noastre. Și dacă aceste îngrijorări nu sunt rezolvate, atunci ele nu fac decât să crească pe zi ce trece. Iată, deci, am ales uh, o carte destul de critică în legătură cu ajutorul, pentru că cred că este foarte important să intrăm în această dezbatere. Mulțumesc, doamna Andreotti, vă rog. Mulțumesc. Un comentariu foarte pe scurt în legătură cu societatea civilă globală. N-am să vă dau un răspuns personal, dar am să fac o trimitere la un um, om de știință, Elen, cu care m-am întâlnit tocmai săptămâna trecută și care descria criza din Grecia și făcea o analogie cu ce se întâmpla cu studenții lui care trebuiau să se întoarcă uh, din nou la munca agrară și să se pregătească să muncească din nou în agricultură. El încerca să prezinte această dezbatere uh, între persoane care sunt uh, pro-politici neoliberale și cei care sunt împotriva acestor politici neoliberale și care doresc să susțină statul bunăstare. Și el a fost prima persoană care într-o conferință europeană a îndrăznit să pună întrebarea până la urmă cine plătește factura acestui stat bunăstare și ne-a arătat o sculptură a unei doamne foarte grase care se afla pe spatele unui african și care spunea o să te ajut cât pot de mult și voi face orice vei vrea, dar nu uh, voi coborâ de pe spatele tău. Și în acest context el punea această problemă. S-ar putea să nu avem practic de ales, așa cum spunea și Matias, decât să rămânem împreună în această poveste. Deci cred că această problemă a societății civile înseamnă în primul rând să o creăm și în al doilea rând să ținem cont de contextul complex în care trăim. Problema măsurării rezultatelor. E vorba aici de contabilitate economică. Cred că avem nevoie de o schimbare de paradigmă, pentru că până acum am încercat să uh, um, evaluăm doar ceea ce era ușor de măsurat și acum trebuie să măsurăm ceea ce este important pentru noi. Un lucru care este foarte dificil în cadrul paradigmelor actuale pe care le utilizăm. De exemplu, cu agenția SIMO, în legătură cu mobilitatea în Finlanda, încercăm să evaluăm acest concept al mobilității. Faptul că, de exemplu, persoanele sunt trimise în alte țări pentru a putea construi uh, această, acest concept global al cetățeniei globale. E vorba de studii care sunt, din punct de vedere metodologic, foarte solide, însă avem nevoie de mai multe rezultate care să fie implicate și în acest domeniu al educației pentru dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru discuțiile dumneavoastră interesante. Trecem acum la al doilea grup de experți care va fi prezidat de domnul Neuser. Co-chairman. Uh, Mulțumesc domnului Cașmarec și doresc să vă felicit pe dumneavoastră toți pentru că ne-am respectat foaia de parcurs, ceea ce nu este neapărat ușor. Ați voi să fac câteva observații înainte de a trece la următorul grup de experți. Ca și în cazul domnului comisar Pibalx, am uh, fost uh, profesor la un liceu și director de școală și uh, pentru mine, în calitate de profesor și de director, um, a fost o bucurie să constat că tinerii um, se mișcă și acționează înspre construcția unei lumii mai bune. Discutăm acum despre strategia uh, educației pentru dezvoltare. Comisia Europeană, statele membre, Parlamentul European, organizațiile societății civile uh, stabilesc priorități și mecanisme pentru a avea o acțiune mai proactivă și mai coerentă. Analizăm uh, punctele forte și punctele slabe ale actualei strategii și dorim să facem propuneri pentru o mai bună înțelegere a modului în care educația uh, poate să stimuleze uh, o nouă paradigmă a dezvoltării să spolim eficacitatea dezvoltării uh, bazându-ne pe respectul drepturilor omului. Cu toții ne dorim o mai bună coordonare între politicile și strategiile Comisiei cu politicile și strategiile relevante ale statelor membre și ale principalelor părți interesate. Bineînțeles că sunt dedicați idei de dezvoltare europeană, de formare europeană uh, și regretăm faptul că în anumite state membre o asemenea strategie nu există. Aș vrea să-i dau cuvântul în primul rând uh, lui Cristof Stanovski, dacă se poate, pentru o intervenție care să nu depășească 10 minute. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Educația globală în Polonia este parte a istoriei Poloniei, aș vrea să spun. Trebuie să privim lucrurile în felul lor următor. Cu uh, ani în urmă uh, eram uh, campionii protestelor cu 30 de ani în urmă. Uh, eram campioni în a spune nu Uh, guvernului, chiar dacă nu ne întâlneam în piața Tahrie, dar ne întâlneam în uh, docurile, porturile din Polonia. Spuneam, deci, nu. Eram împotrivă. După 10 ani am înțeles că nu este suficient să fii împotrivă, ci că trebuie să-ți asumi responsabilități și uh, comunitățile locale au început să își asume responsabilități. Iar după aceea, cu alți uh, zece ani mai târziu, am devenit membri ai Uniunii Europene și astăzi, iată, deținem președinția Uniunii Europene. Și suntem unul dintre donatori în cooperarea globală. Polonia și-a asumat responsabilitatea de a se implica, de a participa la nivel european la aceste eforturi, gândind într-o viziune globală. Ce într-un fel acesta este istoria educației globale. Înțelegerea faptului că nu este suficient să protestezi, nici nu este suficient să-ți asumi responsabilități pe plan local, ci trebuie să treci dincolo de uh, aceste etape. Și dacă ne gândim care este principalul obiectiv al educației globale. Din perspectiva Poloniei, obiectivul final este să implicăm pe cetățeni în acest demers, să avem cetățeni bine pregătiți, care să, bine educați, care să poată să-și asume responsabilități la rândul lor pentru a fi activi în uh, procesul de dezvoltare de cooperare globală. Așa trebuie, cetățenii trebuie să înțeleagă provocările dezvoltării globale și să contribuie la îmbunătățirea calității dezvoltării globale. În acest sens am acționat în ultimii ani. Educația globală a făcut parte din educația civică din Polonia și au contribuit și o serie de ONG-uri din Polonia. Eu însumi am predat probleme de administrație și în acest curriculum educațional, ideea de educație globală făcea parte. Deci este important ca educația globală să facă parte din curicula școlară. Trebuie să facem ca profesorii, formatorii să fie pregătiți în acest sens, să știe ce este important în acest proces. ONG-urile să nu fie excluse din rezultatul uh, acestei predări. Ceea ce se întâmplă în sălile de curs este o cooperare între profesori și organizațiile neguvernamentale. Era crucial pentru noi să implicăm ONG-urile în acest proces educativ. Aș vrea să vă mulțumesc pentru uh, uh revizuirea, uh, analiza pe care Gin uh, a făcut-o pentru noi. A fost un sprijin important pentru noi, iar în ultimul an universitar am oferit și uh, cursuri de pregătire postuniversitară pentru profesori și cu 10 zile în urmă, pentru prima dată, Polonia a prezentat și un document legal, uh, oficial, în ce privește uh, educația globală, parte a strategiei noastre în acest sens. Trebuie să ne gândim care sunt actorii uh, direct interesați din nou, în centrul preocupării sunt organizațiile neguvernamentale, dar și o bună cooperare cu uh, ministrul uh, educației, cu ministrul de externe. Este un proces de dialog între acești parteneri și acest dialog a fost esențial pentru dezvoltarea propriei noastre strategii. Foarte e, uh, important a fost că Ministrul de Externe este un instrument um, în uh, ce privește uh, propunerile de acordare de uh, burse și este o colaborare între Ministerul de Externe, Ministerul Educației. Este important pentru școli, pentru elevi, dar și pentru mass media și ONG-uri. Mass media este importantă în uh, ce privește uh, promovarea informației, comunicarea, inclusiv înspre profesori. Și este important ca informațiile să fie uh, uh, diseminate într-o manieră rezonabilă în legătură cu ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Polonia a semnat memorandumul de înțelegere între Ministerul de Externe și Ministerul Educației, de asemenea platforma grupului uh, um, internațional implicat în acest domeniu, un memorandum de înțelegere care include atât definiții cât și uh, a ceea ce s-a convenit în uh, legătură cu modul în care se configurează cooperarea pentru perioada următoare. Educația globală ridică o problemă. Care este diferența între o cooperare globală între Uniunea Europeană și China, și Rusia, Turcia, Brazilia? Există vreo diferență? Eu văd cel puțin una. Este vorba de educația globală. Deci trebuie să înțelegem că Rusia, cu câteva zile în urmă, a uh, înființat agenție de dezvoltare. Nu știu uh, până unde vor ajunge în uh, ce privește demersurile legate de educația globală este ceva ce noi dezvoltăm și ne propunem în Europa. Noi credem că nu ar trebui să investim doar uh, uh, în uh, țările, regiunile uh, din sud, să le dezvoltăm, dezvoltarea economică, dar trebuie să Uh, ajutăm aceste state și să responsabilizeze, responsabilizeze comunitățile locale, să uh, formeze oamenii în acest sens, să înțeleagă mai bine ceea ce uh, ne propunem noi să facem nu doar în marile afaceri, ci și în relația cu cetățenii. Și acestea sunt obiective ale educației globale. Deci este important să ne implicăm în uh, a-i uh, forma pe oameni pentru ca ei să poată să stimuleze dezvoltarea. Acest lucru, de fapt, uh, conturează și specificul cetățeniei europene. Și cu, cu câteva săptămâni în urmă am avut, făcut o călătorie împreună cu doamna comisar Gheorgheva și am um, uh, constatat că uh, vizitând un uh, loc din Europa, lipsea drapelul european. E bine, când vedem drapelul european, înțelegem că în acel loc suntem vizibili. Și acolo unde lipsește drapelul european, înseamnă că există o atitudine critică față de Europa. Înseamnă că noi nu am reușit să transmitem mesajul pe care doream să-l transmitem. Că, dacă acest mesaj nu ajunge nici măcar la cetățenii noștri, dacă nu am reușit să-i facem mândri de ideea că sunt cetățeni europeni, Uh, am eșuat. Care trebuie să fie pasul următor? Putem discuta mai multe subiecte uh, cu uh, caracteristici educaționale între statele membre. Putem stimula educația civică, care trebuie să fie domeniul în care putem discuta împreună anumite standarde. Uh, pentru că noi nu putem discuta în comun standarde în matematică, dar uh, în acest domeniu ar trebui să găsim standarde comune. Și poate că ar trebui să găsim o modalitate de a ne mișca de la educația globală înspre acțiune. Unul din uh, instrumentele pentru a acționa în acest sens este un instrument financiar pe care îl avem în Polonia, ca și în Cehia, în Ungaria. Este uh, legea legată de un procent. Este dreptul pe care cetățeanul îl are că atunci când își face declarația de impozit global să vireze 1% din impozit înspre sectorul educativ, înspre organizații cum sunt uh, People in Need, uh, oameni aflați la nevoie, uh, ONG-uri care acționează în favoarea cetățenilor. Deci este opțiunea cetățeanului în legătură cu direcționarea acestui un procent din impozit înspre aceste organizații. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Stanovski. Vreau doar să repet, pentru mine, educația globală uh, trebuie să fie un fundament pentru cetățenia europeană și cred că fiecare membru al Parlamentului European trebuie să vadă lucrurile astfel. Vreau să-i dau cuvântul acum lui Helmut Hartmeier. Domnule Hartmeier. Uh, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră de a participa la această audiere deosebit de importantă. E o mare plăcere să iau cuvântul după colegii mei și în fața domnului Stanovski, uh, căruia îi urez mult succes pentru președinția poloneză. De asemenea, este o mare plăcere să mă alătur numeroșilor profesori prezenți în sală și eu la rândul meu am fost profesor și um, parcă ne aflăm într-o sală de clasă, la școală. Ideea este că trebuie să vedem care ar putea fi posibila strategia Uniunii Europene pentru uh, politica de dezvoltare și educația pentru dezvoltare. Care pot fi aceste politici? Acestea reprezintă o bază bună pentru că anul trecut a fost făcut un studiu de către comisie referitor la dezvoltare și educație și creșterea gradului de conștientizare și acest studiu în ceea ce privește chestiunile conceptuale, dă două recomandări. Prima fiind învățarea la nivel global și aș vrea să pun accentul pe cuvântul învățare. Trebuie să devină un exercițiu, un adevărat exercițiu permanent. Și a doua recomandare este creșterea gradului de conștientizare. Lucru deosebit de important. Informația este un element important. Momentul în care se trece la acțiune, de asemenea, este unul important. Și cred că putem vedea ce putem învăța din combinarea acestor două direcții, gândire și acțiune. O a doua bază foarte bună de discuție este faptul că acum zece ani de zile a avut loc o conferință organizată la Maastricht, în țările de jos, de, organizată de Consiliul Europei și la această conferință a existat o declarație finală, iar în această declarație finală se definește educația globală, educația pentru dezvoltare, ca fiind o posibilitate de a deschide inimile și mințile oamenilor, de a le face, uh, de, a, de a-i face mai conștienți față de societatea în care trăim, de față de drepturile omului. Iată, deci aici avem un conținut foarte clar definit ca fiind baza de lucru pentru uh, toate strategiile care pot și trebuie să fie pe viitor dezvoltate. vorba de o strategie care ar trebui să se bazeze, din punct de vedere al conținutului, pe o abordare interdisciplinară, să combine dezvoltare, uh, învățământ, drepturile omului, uh, in, abordare interreligioasă, uh, sprijin din partea autorităților și ar trebui să includă de asemenea și un anumit număr de actori. Am fost foarte încântat să-l ascult pe domnul Pibac spunând că o astfel de strategie la nivel european trebuie să fie una complementară față de activitățile dezvoltate de statele membre la nivel național. Pentru că există foarte mulți actori implicați, sectorul învățământului, uh, sector, uh, sectorul administrativ, uh, cu tot, toate aceste sectoare conlucrează în domeniul dezvoltării și educației pentru dezvoltare. Apoi, pentru a reuni toată experiența pe care am obținut-o uh, până în prezent, suntem de părere că e nevoie de rețele și acest lucru a fost îndelung evocat astăzi dimineață în dezbatere. Deci e nevoie de acesta, această rețea europeană la nivelul învățământului, care să aibă antene în diferite state, în toate statele membre, iar ministerele pentru învățământ și educație să reprezinte un punct uh, principal de dezvoltare a acestor rețele. Acum, în momentul de față, avem 31 de organizații care participă uh, Uh, la această rețea și reprezintă o sumă totală de peste 100 de milioane de euro pentru diferite programe și uh, dezvoltate în țările care participă. Apoi, acele astfel de rețele pot să ușureze uh, o comparare a rezultatelor obținute prin aceste uh, Uh, strategii. Astfel putem avea calitate, evaluare, îmbunătățirea muncii noastre, putem astfel promova uh, răspândirea informațiilor, putem promova o analiză care să fie critică și o, o, care să fie oferită țărilor care ne invită să participăm la astfel de uh, evaluări în domeniul uh, educației globale, uh, indiferent că e vorba de uh, Polonia, noi am făcut acest lucru în Polonia, în țările de jos, în Republica Cehă, în Cipru, în Slovacia. O astfel de analiză a fost făcută și în țara mea, în Austria, și recomandările unor astfel de analize sunt de multe ori aceleași Trebuie să existe o strategie la nivel național care să fie condusă de Ministrul Învățământului și a Educației și astfel se poate dezvolta o strategie referitoare la educația globală în cadrul învățământului formal. Se poate întări acest proces de învățare uh, continuă și acesta poate fi integrat în sistemul de învățământ clasic, tradițional. Iar în momentul de față, suntem pe punctul de a pune la punct o astfel de strategie și pentru învățământul care este informal, care nu face parte din sistemul clasic de învățământ. Și în acest sens am stabilit contacte cu diferiți actori uh, care acționează în acest domeniu. Bineînțeles, există foarte multe lucruri care pot fi menționate, spre exemplu strategia națională din Republica Cehă sau cea din Slovacia. Ehm, există astfel de strategii în Spania, în Portugalia. Avem exemple interesante în Finlanda, în Irlanda. Acestea sunt doar câteva dintre ele pe care le putem menționa. Apoi există și programe și experiențe la nivel național care ar putea reprezenta o bază de plecare pentru a avea în final o strategie europeană. Și apoi, cum putem dezvolta o astfel de strategie? Iată câteva recomandări bazate pe experiența noastră. Mai întâi, ceea ce este important este să implicăm toți actorii Uh, din domeniu. În al doilea rând, se poate crea o atmosferă în care fiecare se simte conștient, se simte implicat, se știe clar cine face ce anume. Și a treia recomandare ar fi să nu ne pripim, pentru că uh, e nevoie de timp suficient pentru a stabili acel leadership necesar pentru dezvoltarea unei astfel de strategii, pentru a clarifica chestiunile conceptuale, Uh, așa cum am făcut în această dimineață prin diferitele abordări și prezentări uh, pentru a găsi noi aliați, aliați dincolo de domeniul strict al dezvoltării, în așa fel încât să existe o abordare multilaterală. Și trebuie să înțelegem că dezvoltarea unei astfel de strategii este un proces continuu, nu se termină niciodată, evoluează. Acesta cred eu că ar putea fi un mesaj bun ce poate fi transmis. Trebuie să vedem că e o strategie care se face în timp. Iar toate aceste politici la nivel național trebuie să se bazeze pe experiența acumulată în trecut, să se bazeze pe analize uh, și recomandări uh, în urma analizei diferitelor programe care au fost dezvoltate în ultimii ani și să oglindească recomandările acestor analize în uh, modul în care uh, se organizează strategia de către Comisia Europeană. Și ce ar putea, cum ar putea să arate o astfel de strategie la nivel european? Ea ar trebui mai întâi să aibă obiective strategice clar definite, să prioritizeze subiectele, și, pentru că nu putem acoperi toate aspectele trebuie să reprezinte o valoare adăugată față de inițiativele care există la nivelul statelor membre. Deci pun din nou accentul pe complementaritatea dintre strategia europeană și cele care există la nivel național în statele membre. Apoi e nevoie de coordonare foarte strânsă cu statele membre, e nevoie de dialog între Comisia Europeană și statele membre, aspect important. Ar trebui să existe întâlniri în, la care to- toți partenerii implicați să poată să-și exprime punctul de vedere. Ar trebui să ducă la întărirea dimensiunii europene, dar nu numai, ci să existe și o dimensiune globală, internațională, în așa fel încât abordarea, exercițiul în sine să fie unul internațional. Și ar trebui să ducă și la o întărire a capacităților din statele membre, mai ales în ceea ce privește noile state membre, așa numitele noi state membre. Iată, cred că am ajuns aproape de finalul timpului ce mi-a fost alocat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc încă o dată pentru invitația la această dezbatere. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Hartmeier, pentru prezentarea dumneavoastră foarte clară și recunosc într-adevăr că învățarea este un aspect important ca și gândirea, ca și acțiunea lucruri pe care cu siguranță le vom aprofunda ulterior. Și acum dau cuvântul domnului Denis Huber. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Eu pot să pun la dispoziție însemnările mele tuturor celor interesați și uh, aș vrea mai degrabă să comentez ceva din ceea ce s-a spus până acum. Câteva cuvinte despre uh, centrul nostru poate nu îl cunoaște toată lumea, a fost creat cu 21 de ani în urmă, în momentul în care zidul Berlinului se prăbușa și principala misiune a acestui centru a fost să se promoveze interdependența globală și solidaritatea de cetățenii europeni, astfel încât Sudul să nu fie uitat într-un moment în care toată lumea privea spre Est. Iar în mai 2011, cu câteva luni în urmă, a fost uh, adoptată o nouă rezoluție pentru acest centru nord-sud, care uh, insistă asupra importanței a misiunii acestui centru, pentru că, uh, după cum am auzit, multe au fost realizate, dar rămân încă multe de făcut. Iar în ce privește noua strategie, uh, ideea este de a promova uh, strategia noastră dincolo de granițele Europei, mai ales în regiunile vecine ale Europei. Bineînțeles că există o legătură între acest nou uh, statut și așa numita primăvară arabă. Centrul nostru, Nord-Sud, Eh, este promovat de către Consiliul Europei, dar are și o participare importantă dinspre instituțiile europene, Comisia Europeană, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, care de asemenea sunt membre ale centrului NOSO. Deci, Uh, nu este vorba doar despre o cooperare substanțială, dar și instituțională între cele două organisme, Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Aș dori să vă împărtășesc câteva idei și uh, încerc să structurez puțin ideile Mă voi uh, referi la un, uh, vorba lui Abraham Lincoln care spunea că înainte de a decide ce trebuie să faci, trebuie să știi de unde vii și unde te afli, unde te situezi. Deci de unde venim? Multe lucruri s-au spus deja, deci aici pot fi foarte subcint. Cred că venim dintr-un uh, proces care a durat 10 ani și în care am desfășurat o activitate uh, Um, acerbă în uh, ce privește ideea de educație globală bazându-ne pe ajutorul ONG-urilor. Au fost uh, menționați câțiva pași. Important a fost Maastrichtul în 2002, când a fost adoptat un program de acțiune și de, eh, programul de acțiune se referă până în anul 2015 și de asemenea consensul european privind eh, educația pentru dezvoltare în urma efortului unor eh, grupuri de interese multiple Eh, care doreau să colaboreze pentru a promova educația pentru dezvoltare. Ceea ce este interesant în tabloul de care dispunem, când ne întrebăm de unde venim, este că este un, o imagine destul de complicată. Multe instituții, mulți parteneri acționează și una din provocările comune tuturor și în care s-a ajuns la rezultate bune a fost să conlucrăm. Multe instituții, am citat Uniunea Europeană, Consiliul Europei, care are de asemenea propriile activități, dar iată că instituțiile colaborează și în multe alte state membre, a căror activitate a fost prezentată și de către antevorbitorii mei, uh, Uh, au învățat să conlucreze. De asemenea și uh, G-Network, acea uh, rețea globală de educație în Europa, au acționat. Și uh, vecinul meu din stânga uh, conduce o platformă Concord uh, pe care uh, o va prezenta în intervenția sa. Deci ce ne doream? Doream să descoperim sinergiile, complementaritatea în demersul de colaborare. Unde ne situăm în clipa de față? În clipa de față suntem uh, implicați într-un proces în care nu ne dorim doar să avem o mai bună cooperare, dar și să instituționalizăm această cooperare în cadrul unui proces multi-stakeholder cu toți acești actori direct interesați um, de a aduce o contribuție la acest proces. Au fost elaborate și adoptate recent strategii naționale într-o serie întreagă de state membre și mai ales în state membre noi ale Uniunii Europene, dar și în Portugalia, țara din care vin eu, pentru că acest centru NOSO, centrul Nord-Sud, este situat în Portugalia și, e bineînțeles, că ne bazăm și pe contribuția noilor state membre din Uniunea Europeană, dar și state din zona mediteraneană, cum sunt Cipru și Malta, pentru că au contribuit la atingerea unui acord care a fost semnat de către Comisia Europeană și centrul NOSO. Acest acord se referea la perioada 2009-2011, ă, deci suntem în ultimul an de implementare a acestui acord. De asemenea, studiul DIER este o ă, reușită pentru că ne oferă o imagine asupra a ceea ce s-a realizat până acum și ne oferă o serie întreagă de recomandări și de priorități pe care trebuie să punem accentul în activitatea viitoare. Și în ultimul rând am putut să adoptăm primul standard uh, legal european în baza uh, uh, recomandării ministrilor educației din Consiliul Europei. Și în ultimul minut al intervenției mele mă voi referi și la ceea ce uh, ar urma să facem. Ar trebui să avem următoarele priorități. Trebuie să ne bazăm pe ceea ce am realizat până în clipa de față și nu sunt puține lucruri. În al doilea rând, ar trebui să uh, lărgim aria geografică de uh, acțiune. În clipa de față uh, sunt 47 de state implicate în această acțiune de cooperare și, de asemenea, trebuie să colaborăm cu centrul nostru. Să ne continuăm eforturile pentru ca educația globală să fie parte a procesului educativ. Din acest punct de vedere, Polonia a făcut un progres substanțial dar există multe state europene care nu au asemenea preocupări de educație globală în cadrul uh, curiculei școlare obișnuite și trebuie să lucrăm mai intens uh, cu ministrii educației. De asemenea, trebuie să existe o legătură strânsă în educația globală și educația în spiritul drepturilor omului. Este uh, un demers din ce în ce mai important pentru că trebuie să uh, conștientizăm importanța dezvoltării, dar există și o situație îngrijorătoare în Europa unde există partide politice radicalizate care se pare că au devenit din ce în ce mai uh, populare au tot mai mulți susținători. De aceea, educația trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului. Și, nu în ultimul rând, trebuie să ne concentrăm mai mult pe responsabilizarea cetățenilor, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că nu există, nu au doar drepturi, ci au și responsabilități vis-a-vis -vis de propria societate, dar și vis-a-vis -vis de planetă. Avem responsabilități față de noile generații. Și în final aș dori să spun că centrul NOSO în mai 2012 va organiza la Lisabona o conferință pan-europeană în care toți actorii direct interesați se vor uh, reuni pentru a elabora un plan de acțiune pentru perioada 2012-2015. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Uber și aș dori în final să o ascult pe doamna Lili Lapalainen. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair, and thank you for inviting me also to be Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați um, a adresat-o. Eu reprezint Concord, care este o, o mai mult, reprezintă mai mult de 60 de NGO-uri în Europa și de asemenea o altă platformă europeană care a fost menționată de mai multe ori. Am împărțit prezentarea mea în trei părți. În primul rând, angajamentele existente, în al doilea rând, voi oferi argumente de ce avem nevoie de o strategie europeană și, în al treilea rând, cum ar trebui să arate aceasta. S-a menționat de mai multe ori că există foarte multe angajamente care au fost luate deja. În urmă cu 10 ani, Consiliul Europei a avut o rezoluție în legătură cu educația pentru dezvoltare, în care se arăta cât de importantă este aceasta. Congresul de la Maastricht a fost de asemenea menționat aici de mai multe ori, a fost un punct de plecare foarte bun și aceasta a permis mai multor actori să treacă la planuri de acțiune concrete. Acesta a fost un uh, document uh, însă de natură politică și nimic mai mult. După cum știm, avem uh, consensul european care a început în 2005 și avem și aici acest concept al educației pentru dezvoltare. Însă credem că acesta nu este suficient pentru că lumea are nevoie de mai mult pentru a avea rezultate concrete din partea educației pentru dezvoltare. Procesul uh, tuturor actorilor implicați în educația pentru dezvoltare a fost creat în 2006 și aceasta a dus la consensul Educației pentru Dezvoltare Europeană, care a fost uh, elaborat de comisarul european lui Michel și care a fost uh, introdus la Lisabona în 2007. Aceasta prezintă care sunt principiile și obiectivele noastre pentru educația pentru dezvoltare și include și recomandări pentru toți actorii implicați. Acest consens al educației pentru dezvoltare aduce la oaltă mai mulți actori implicați, uh, ministere, organizații internaționale, Consiliul Europei, OCD-ul și așa mai departe, platforme ale societății civile de asemenea. S-a vorbit despre acesta ca fiind principalul document în acest domeniu până acum. Însă problema principală era că acesta nu era un document obligatoriu din punct de vedere politic. În paralel și la Parlamentul European s-au făcut mai multe recomandări și rezoluții. Avem redactări foarte bune în ceea ce privește educația pentru dezvoltare în aceste recomandări. Comisia Europeană a fost menționată și ea de mai multe ori și uh, după evaluarea generală care a fost făcută în urma cu 10 ani de către Comisie s-a inclus uh, și educația pentru dezvoltare ca o parte importantă a dialogului structurat. După cum vedeți, avem motive puternice pentru a arăta că educația pentru dezvoltare este foarte importantă. Însă ne lipsește deocamdată o strategie. Și aș vrea să spun că avem nevoie de o adevărată strategie europeană. Există mai multe puncte pe care aș vrea să le clarific pentru a demonstra acest lucru. În primul rând, avem nevoie de claritate conceptuală, așa cum s-a menționat aici de mai multe ori astăzi. De exemplu, elementele care erau incluse în urmă câțiva ani în acest concept, a relațiile publice, astăzi nu mai sunt considerate ca fiind integrante ale acestui concept. De asemenea, educația pentru dezvoltare durabilă și pentru abordare la nivel global. Uniunea Europeană s-ar trebui să-și stabilească propriul concept asupra acestui, acestei educații pentru dezvoltare. În al doilea rând, avem nevoie de o recunoaștere instituțională ca un adevărat domeniu politic crucial care să asigure coerența sa pe termen lung aceasta din punct de vedere al organizării, al finanțării, al resurselor necesare în acest domeniu. În al treilea rând, e nevoie de o direcție pe termen lung, în special ținând cont de perspectivele financiare care ne așteaptă. Avem nevoie de o strategie susținută de Comisia Europeană și de Uniunea Europeană, o strategie pe termen lung în ceea ce privește activitatea educației pentru dezvoltare, dincolo de planul de acțiune anuală a Comisiei Europene referitoare la instrumentul pentru cooperare a dezvoltării, implicând aici și societatea civilă. În al patrulea rând, ar trebui să se creeze sinergii și coerențe între diversi actori implicați. Obiectivul numărul 2 al programelor pentru ajuta, ajutor la nivel european reprezintă principalul, principala sursă de finanțare a educației pentru dezvoltare și e nevoie de o implementare a tuturor proiectelor mici, de exemplu în ceea ce privește digi, cultură sau mediu. Acestea ar putea avea potențialul de a asigura cooperarea între mai multe servicii și de a clarifica rolurile și complementaritățile cu alți actori, precum statele membre sau societatea civilă. Și aceasta ar putea spori cooperarea între acestea. În ultimul rând, calitatea, evaluarea și învățarea. E nevoie de o strategie europeană cu o misiune clară și cu un plan de acțiune care să permită o monitorizare sistematică a eficienței și a impactului acestor programe pentru a vedea care au fost rezultatele acțiunilor politice. Cum ar trebui să arate o astfel de strategie? Iată o primă propunere. Noi considerăm că e nevoie, în primul rând, de un consens în ceea ce privește educația pentru dezvoltare. Există deja un acord foarte larg, susținut de mai multe state membre și de părți nestatale, care a fost uh, foarte bun. În studiul făcut de comisie și recomandările principale ale acesteia se arată că partea operațională este foarte importantă, în special activitățile anuale, și, de asemenea, liniile bugetare disponibile. Aceasta ar putea susține obiectivele globale la nivel european și clarifica obiectivele specifice. După cum vedeți, sunt cinci obiective specifice. De asemenea, e nevoie de coerență și coordonare, sinergiile între serviciile Comisiei Europene și statele membre, calitatea și învățare, incluzând aici uh, monitorizarea învățământului, perspectivă globală, incluzând implicarea actorilor neeuropeni și dezvoltarea de rețele, granturi și administrație și introducerea de mini-granturi ca mecanism de susținere și managementul programului DIER în Uniunea Europeană. Aș vrea să prezint aici o situație foarte concretă pentru că ne aflăm în procesul de construire a perspectivei financiare multianuale și din partea Concord am făcut o propunere pentru a avea un instrument care să susțină societatea civilă. Considerăm că avem nevoie de mai multe aspecte importante, coordonarea cu societatea civilă, construirea de capacități, învățarea de-a lungul vieții și campanii. Și pentru a reveni la un punct care a fost deja menționat de Matias, trebuie să vorbim despre societatea civilă globală în acest context. O astfel de strategie europeană care să se bazeze pe o propunere făcută de Comisia Europeană eventual în forma unei comunicări care să fie după aceea susținută de Parlamentul European și de Consiliul European, ar reprezenta un punct de referință pentru a ajunge la politici de educație pentru dezvoltare coerente în Uniunea Europeană. Și Revenind la faptul că avem foarte multe recomandări bune și sugestii, însă singurul lucru care lipsește este acest document politic obligatoriu. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Ms. Mulțumesc foarte mult. Domnule Lapanainen, aș vrea să dau cuvântul acum comisiei înainte de a trece mai departe, foarte pe scurt. Mulțumesc, sunt uh, Chris Smith, uh, noul director pentru acest departament de dezvoltare a societății. Trei comentarii. În primul rând, în legătură cu angajamentele, strategia și, în al doilea rând, în legătură cu ceea ce am auzit astăzi. L-ați auzit pe domnul comisar Bim, Pibalx, care și-a luat angajamentul pentru ca cetățenii europeni să fie informați și să se treacă la încheierea studiului DEAR, astfel încât educația să devină o adevărată prioritate, în special în contextul propunerilor pentru următoarele perspective financiare. Dorim să mărim bugetul alocat pentru autoritățile locale și pentru societatea civilă cu 20%. Aceasta ne-ar permite să facem mai mult în acest domeniu. În al doilea rând, în legătură cu strategia și procesul de susținere, așa cum s-a menționat de asemenea de către domnul comisar, în octombrie vom face o propunere de bază unde se va vorbi despre o mai mare eficiență, un mai mare impact, mai mică fragmentare și tocmai în acest context Vom dori să implementăm toate recomandările care au fost făcute de către studiul DIER și care au fost reamintite astăzi de către mulți dintre dumneavoastră. Cred că domnul Hafmeier le-a prezentat uh, în mod foarte util. În primul rând, e vorba de legătura cu învățământul formal și complementaritatea cu statele membre, astfel încât să ținem cont de uh, curicula formală a statelor membre. În al doilea rând, ceea ce a menționat ultimul vorbitor, trebuie să facilităm legătura între cei care fac implementarea și cei care iau decizii pentru a putea crește expertiza împreună. Și noi ne vom lua angajamentul de a coordona o astfel de rețea, astfel încât toate părțile implicate să aibă de învățat. În al treilea rând, o parte a acestei propuneri care va veni în octombrie va ține cont și de acoperirea geografică a activităților noastre, astfel încât să nu ne centrăm doar pe anumite câteva state membre, ci să acoperim întreaga Uniune Europeană. În al patrulea rând, ca întotdeauna vom încerca să avem o mai mare valoare adăugată și să asigurăm că activitățile pe care le finanțăm sunt într-adevăr activități care reprezintă valoare adăugată pentru Europa și care țin cont de politicile europene. Cred că doamna Keller a vorbit despre impact. Acesta ar trebui să fie al cincilea punct la care ar trebui să ne referim. Pentru că este foarte importantă educația care are impact pe o perioadă foarte lungă de timp și trebuie să vedem cum evaluăm acest lucru, să găsim niște parametri pentru a vedea dacă atitudinea europeilor față de cooperarea pentru dezvoltare a, s-a îmbunătățit de-a lungul timpului. Avem deja niște indicatori în cadrul eurobarometrului, a sondajelor făcute de acestea și până acum rezultatele sunt bune. Însă nu putem ști dacă aceasta se datorează ceea ce am făcut până acum sau uh, altor aspecte. Oricum, în această perioadă de criză, e bine că acești indicatori nu merg în jos. E un punct de plecare destul de bun. Și acum un comentariu în legătură cu conținutul și care ar trebui să fie conceptul educației pentru dezvoltare. Am ascultat cu foarte mare atenție ce s-a spus aici și aș spune că aproape toată lumea e de acord că n-ar trebui să fie vorba aici doar de caritate. Bineînțeles, Comisia Europeană este absolut de acord cu acest lucru. Există o relație foarte puternică între donator și recipient, care este foarte importantă. Și acest lucru este important și va fi prezentat în comunicarea noastră asupra dezvoltării. Poate că acum nu mai suntem atât de puternici ca până acum și poate că nici uh, țările care primesc nu mai sunt atât de uh, mulțumite ca până acum, așa cum s-a spus de asemenea aici în sală. Deci, caritatea, cum spuneam, nu este de ajuns. Salut de asemenea definiția care a fost dată de doamna Hlafikova în ceea ce privește responsabilitatea, pentru că educația globală pentru dezvoltare înseamnă și stabilirea acestui concept de responsabilitate. Însă, bineînțeles, se vorba aici de un proiect pedagogic, de a arăta studenților că lumea trebuie, nu putem spune doar că lumea, iată, are probleme și acum voi trebuie să rezolvați aceste probleme. Eu încerc să mm, discut aceste teme cu profesorii pentru a vedea cum poate fi abordată această chestiune cât mai bine cu studenții, cu cei care învață. Important este să oferim acele abilități esențiale pentru a putea supraviețui în lumea nouă, indiferent că e vorba de contribuabili, de uh, studenți, de turiști, de călători și așa mai departe, de consumatori. Toate aceste categorii sunt la fel de importante sau, de exemplu, antreprenorii din sectorul privat. Cu toții trăiesc acum într-o lume nouă, schimbată, și e nevoie de o adevărată creștere economică pentru toată lumea. E nevoie de o creștere economică inclusivă, fără de care această politică de dezvoltare nu poate fi concepută. Iată, deci, abilități care trebuie incluse în acest concept. Aș vrea acum să mulțumesc foarte mult Parlamentului pentru că a organizat această audiere și pot să vă asigur că este foarte importantă pentru noi. Am ascultat cu foarte mare atenție toate punctele de vedere și vom uh, avea multe activități în acest domeniu în următoarele săptămâni și luni. Vă mulțumesc! Schmidt. Mulțumesc foarte mult, domnule Schmidt, pentru observațiile dumneavoastră din partea Comisiei Europene. Acum am ocazia să dau cuvântul deputaților și aș prefera să adunăm mai întâi toate observațiile și comentariile, iar la final vom avea ocazia uh, să ascultăm răspunsurile invitațiilor noștri. Mai întâi, doamna Keller. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit foarte mult despre Uh, modul în care se desfășoară lucrurile în fiecare stat membru în parte. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la agenții naționale și organisme la nivel național, v-ați referit la evaluări, la legături cu uh, alte organisme corespondente din alte țări, echivalente din alte țări. Uh, Uh, s-a spus că în, ultim, în unele țări se lucrează foarte bine, în altele țări uh, mai puțin bine, însă întrebarea este următoarea. Care sunt concluziile dumneavoastră? Ce ați învățat din aceste analize, din aceste evaluări? Uh, în mod concret. Ar fi interesant să știm acest lucru. Apoi, sunt de acord cu propunerea de a avea uh, o coordonare a tuturor strategiilor, însă acest lucru, bineînțeles, ține și de statele membre și aș vrea să știu care este părerea noastră. Ar fi poate o idee bună să existe această coordonare făcută la nivel european Aceeași întrebare se adresează și comisiei. Ați fi eventual pregătiți la comisie pentru a coordona această strategie comună, pentru a asigura coordonarea deci să existe un caracter obligatoriu. Uh, până în prezent avem doar documente foarte frumoase și uh, documentele, din păcate, nu ne vor ajuta la mare lucru dacă nu sunt uh, obligatorii. O altă întrebare, de asemenea, uh, Uh, s-a făcut o propunere foarte interesantă din partea reprezentantului Concord. Aș dori să știu dacă uh, în cadrul noilor perspective financiare veți ține seama și de aceste propuneri, de aceste sugestii. Credeți că ar putea ca acest lucru să fie integrat în uh, propunerile pe care dumneavoastră la comisie le veți face? Mulțumesc, doamna Lovin, și după aceea domnul Görens. Mulțumesc foarte mult, colega mea a pus trei întrebări foarte importante, de aceea am să profit de ocazie pentru a repeta întrebarea pe care am adresat-o adinaori în primul grup de experți. În ceea ce privește conținutul uh, educației pentru dezvoltare. În momentul în care vorbim despre trecerea la acțiune, eu nu mă refer la un nivel individual, ci mai degrabă la un nivel, aș spune eu, statal plecând de la această idee, știind că ne aflăm într-o societate globală, știind că ne dorim să dezvoltăm un simț al cetățeniei la nivel global, în mod evident există o lipsă din partea instituțiilor care ar trebui să poată promova acest lucru. Avem Uniunea Europeană, avem uh, agenții pentru mediu, pentru tot felul de lucruri, însă uh, în același timp vedem că există semnale foarte clare din partea uh, anumitor uh, țări. Spre exemplu, uitați-vă situația din Somalia, uitați-vă la problemele care există în momentul de față și care nu sunt absolut deloc rezolvate, luate în considerare. Și uh, acestea sunt probleme cu care generațiile următoare vor trebui să se confrunte. Deci, cred eu că acum a venit momentul ca în educația pentru dezvoltare, uh, pentru următoarele generații, să uh, punem accentul și pe aceste lucruri. Nu putem spune, așa cum a spus reprezentantul Comisiei, da, uitați, aceasta este lumea, acestea sunt problemele, voi, generația următoare, nu aveți decât să le rezolvați. Nu! Trebuie să vedem cum anume, deja în momentul de față, în, prin instituțiile pe care le avem, putem găsi o cale concretă de a rezolva toate aceste probleme. Mulțumesc, domnul Gheorenț. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul este unul vast. Voi încerca să-l definez, să-l clarific în trei puncte. Din punct de vedere conceptual, aș vrea să fim totuși prudenți. Educația pentru dezvoltare n-ar trebui să devină ceva sinonim cu un amalgam de lucruri. Eu cred că rolul autorităților publice rolul uh, societății civile este să existe, să permită existența acestor platforme și uh, Uh, de discuții și de dezbateri. Consensul european în materie de dezvoltare, dacă este acceptat de societatea civilă, păi asta e un lucru bun, cu atât mai bine. Eu cred că avem mijloacele necesare pentru a găsi o convergență între diferitele puncte de vedere. Mă gândesc la dialogul structurat, spre exemplu, la care doamna Keller și eu însă am reușit, am avut ocazia să participăm reprezentând Parlamentul uh, la întruniri. Domnul comisar Pibalgs anunțase la Budapesta o comunicare în referitoare la monitorizarea acestei, acestui demers. Apoi, un alt aspect, finanțarea. Ideile sunt bune, însă e nevoie și de ulei la motor. E nevoie și de finanțare. Am putea oare, la nivelul strategiei europene, am putea... De aia cred eu că nu trebuie să vorbim neapărat de strategii uh, imense, ci să începem așa, cu pași mărunți. Trebuie să vedem dacă strategia europeană este finanțată la nivel european, la nivel de state membre sau combinat. Și atunci ar trebui să vedem care ar putea fi valoarea adăugată pe care o poate, o poate aduce Uniunea Europeană. Uniunea Europeană care finanțează sau cofinanțează o astfel de strategie. Uh, strategia a fost lansată acum 20 de ani statele membre ar putea eventual să aibă uh, la dispoziția lor un procent din bugetul lor care să fie pus uh, deoparte tocmai pentru uh, conștientizarea opiniei publice, pentru acțiuni politice și așa mai departe. Și cel de-al treilea punct, care este foarte important, nu știu dacă a fost deja abordat, în materie de educație avem parteneriate, parteneriate nord-sud. Dacă vrem să lansăm o strategie, e bine, această strategie trebuie să se bazeze pe anumite, anumiți uh, piloni. Unul dintre acești piloni îl reprezintă Convenția de la Cotonou, care prevede promovarea societății civile ca fiind unul din uh, noi actori în materie de dezvoltare. Societatea civilă în țările ACP. Și avem nevoie de acest lucru. Dacă vrem uh, progres din punct de vedere bugetar, avem nevoie de uh, societate civilă în țările beneficiare care să poată să compenseze neajunsurile ce ar exista în materie de guvernanță. Deci e nevoie de o contrapartidă care să fie uh, să existe și de multe ori acest lucru este refuzat de către guvernele din țările respective. De aceea cred eu că strategia, strategia europeană trebuie să aibă această dimensiune de parteneriat cu societatea din țările din Sud. E nevoie de un bilanț, uh, un bilanț referitor la angajamentul în această direcție. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat uh, de-a lungul timpului în țările ACP. Eu am deja o idee Uh, însă ideea pe care o am eu nu este neapărat una optimistă. Deci cred eu că a venit momentul să fim atenți și la acest punct și să facem în așa fel încât aceste neajunsuri uh, și sunt convins că ele există, e bine ca aceste neajunsuri să fie luate în discuție și plecând de la aceste slăbiciuni să găsim posibilitățile concrete de a le rezolva. Uh, Mulțumesc, domnule Görans. Și în final vom avea cinci oratori pentru că și comisia dorește să răspundă. Da? Doriți să mai luați o dată cuvântul? Deci fiecare orator câte trei minute. Mr. Schmidt? Nu. No. Domnul Schmidt dorește să intervină sau nu? atunci vom da cuvântul invitațiilor noștri. Mr. Huber, Mr. Hartmeier and Mr. Stanovski. Thank you, Mr. Doamna Lapanainen. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o problemă de responsabilități. Eu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește rolul statului. Este foarte important, însă cu toții avem un stat uh, și de aceea fiecare persoană umană trebuie să fie adusă până la nivelul structurilor internaționale. Iată care este punctul meu de vedere și iată de ce avem nevoie de strategii diferite pentru a implica toți actorii, cât de diversi sunt ei, cu posibilități diferite. Iată de ce Uniunea Europeană este necesară pentru a avea o astfel de strategie a educației pentru dezvoltare. Există mai multe acorduri, așa cum am spus, care există, însă avem nevoie și de un sistem obligatoriu din punct de vedere politic, care să țină cont de toate exemplele bune pe care le avem și să le pună la oaltă. Bineînțeles, e nevoie și de complementaritate pentru statele membre și de mai multe posibilități de cercetare pentru lumea științifică. Însă, trebuie să ținem cont că e vorba de o perioadă de 10-20 de ani care ne așteaptă și dacă nu oprim acest proces în care am intrat de atâta timp, lucrurile nu vor merge mai bine. Iată comentariul pe care doream să-l fac. În cealaltă privință, acordul de la Cotonou, care este foarte necesar, noi am arătat din punctul de vedere al societății civile că acesta este viitorul și am subliniat că există persoane, state, guverne, deci niveluri diferite, deci trebuie să vedem cum putem implementa acest proces la nivel global. Bineînțeles că Uniunea Europeană trebuie să-și îndeplinească angajamentele în partea sa. Mulțumesc, domnul Huber. Mulțumesc s-au pus aici mai multe întrebări la care n-aș putea răspunde, de exemplu o nouă strategie europeană obligatorie, am ascultat răspunsul Comisiei în acest sens, și de asemenea revizuirea făcută interpares. Un lucru cu care sunt însă absolut de acord este că avem nevoie de un proces european pentru ca acesta să completeze ce se face la nivel național. Și când spun european, nu mă gândesc doar la Uniunea Europeană, ci și la Consiliul European, pentru că la nivelul Consiliului Europene am creat două concepte, cum ar fi educația pentru drepturile omului, educația cetățenească, pe care le dezvoltăm împreună cu Ministerele de Educație. Și acum să trec la franceză. Vreau să mulțumesc domnului Gărenț că ne-a reamintit uh, că limba engleză nu este singura limba oficială a Uniunii Europene, așa că am să profit să îi răspund în limba mea maternă. Cred că a menționat două lucruri foarte importante, domnul Gărenț, problema finanțării, în primul rând, pentru că trecem acum printr-o criză dramatică a finanțelor publice la nivelul statelor membre și, de asemenea, instituțiile europene, cum ar fi centrul Nord-Sud, vor avea de suferit consecințele, bineînțeles, ceea ce sugera domnul Gărenț, o cofinanțare din partea UE ar fi binevenită și din punctul meu de vedere. Importanța societății civile este al doilea aspect, cred că este într-adevăr esențială și s-au făcut eforturi în acest sens, în special în cadrul unui program care se adresa tinerilor africani și care încerca să stimuleze creația tinerilor africani după modele europene. Aceasta este o parte a acordului de gestiune comună pe care îl avem cu Comisia Europeană, însă există aici o adevărată problemă și anume că în țări care nu sunt democratice e foarte greu să găsim organizații ale societății civile care să fie cu adevărat independente Însă răspunsul l-am putea găsi în ceea ce se întâmplă în uh, multe țări acum și anume crearea unei adevărate societăți civile, un lucru care se va face probabil în cadrul procesului de tranziție democratică prin care trec acum foarte multe țări în această regiune. Thank you, Mr. Huber. Mulțumesc, domnule Huber. Domnul Hart Hartmeier franceza mea nu este prea bună, așa că voi continua în engleză, care nu este limba mea maternă. În ceea ce privește evaluarea interpares, acesta a arătat că există foarte multe experiențe bune în mai multe țări, însă pe de altă parte ne-a arătat că există o adevărată lipsă de coerență, care este specifică acestui domeniu al dezvoltării așa cum se întâmplă și cu politica agricolă și de dezvoltare la nivelul Comisiei Europene. Vedem că există această lipsă de coerență și în politicile naționale și în felul în care se rezolvă aceste și se gestionează aceste elemente. Ceea ce privește lipsa de coordonare nu ne aflăm într-o situație fericită, uh, cum ar fi, de exemplu, uh, în Polonia, unde ministrul afacerilor externe și ministrul uh, educației sunt vecini de ușă. Nu, în multe țări acești miniștri nici nu comunică între ei și, pe de altă parte, există o adevărată lipsă de resurse, de bani disponibili. Deci, situația noastră nu este atât de bună ca în Scandinavia, de exemplu, unde există un buget considerabil pentru aceste domenii. În multe țări există o adevărată lipsă de resurse. Deci e nevoie de mai multă coerență, coordonare, de mai mult dialog și de mai multe resurse. Acestea sunt concluziile noastre. Și încă un comentariu în legătură cu conținutul educației pentru dezvoltare. Cred că s-a pus prea mult accent pe educația individului. Există și problema schimbărilor structurale și a elementelor structurale care a fost neglijată până acum. Este o adevărată tendință care a fost remarcată la nivelul societății pe ansamblul său și nu doar în domeniul educației, pentru că individul este făcut responsabil de schimbările care au loc în lume și aceasta este o povară prea mare la nivelul individului. Dacă ar fi doar responsabilitatea individului, foarte bine, însă nu este cazul. Nu putem da vina pe individ pentru ceea ce, din punct de vedere structural, nu funcționează. Un al treilea comentariu. Educația nu poate fi niciodată un înlocuitor al lipsei de politici, pentru că nu poți învino, învinovăți educația pentru lipsa de schimbări. Educația le poate pregăti, poate promova competențele și abilitățile care sunt necesare pentru ca oamenii să participe cu adevărat la realizarea schimbărilor, însă nu le poate înlocui pe acestea. Educația de aceea n-ar trebui să fie făcută responsabilă pentru toate deficiențele care există la nivelul societății, pentru că aceasta ar fi o responsabilitate prea mare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hartmaier. Și acum domnul Stanovski din partea Poloniei, țara fericită, unde ministrul dezvoltării și al educației sunt ușă în ușă. Probabil this is the reason why I... Așa s-a întâmplat, dar poate că acesta este motivul pentru care eu cred că dezvoltarea globală eh, trebuie să se bazeze și pe eh, această idee de cetățenie europeană. Sunt chestiuni cruciale însă pe care trebuie să le avem în vedere. Suntem oare pregătiți să vorbim despre o strategie comună care să aibă caracter obligatoriu? Și încă o dată, repet, nu suntem pregătiți să vorbim despre strategii obligatorii în, domeni, în domeniul uh, matematicilor înalte. Educația civică este însă un subiect, uh, să spunem, care creează uh, de asemenea dificultăți. Noi am încercat cu vecinii noștri germani să, încerc, să găsim soluții pentru a trage concluzii din istoria comună și din viziunea fiecăruia dintre noi privind istoria. Deci este o chestiune decisivă. Suntem pregătiți să vorbim despre educație. Într-un moment în care sistemele noastre educaționale sunt foarte diferite, să vorbim despre rolul comunităților locale, despre uh, rolul guvernelor și aici uh, există aspecte foarte diferite. Probabil că va fi un exercițiu bun, dar în orice caz comisia trebuie să fie mai bine pregătită, trebuie să aibă tehnologii pentru a evalua uh, procesul educațional. Din nefericire, în clipa de față, ă, pe plan european, noi nu experimentăm aceste instrumente de evaluare. O altă chestiune crucială. Dacă dorim să dezvoltăm elemente comune, atât pentru Nord cât și pentru Sud, dar inclusiv în ce privește societatea civilă, ONG-urile, Trebuie să tragem concluzii și să valorificăm experiența celor care sunt implicați în acest proces de cooperare nord-sud. Deci trebuie să ne bazăm pe experiența acelor voluntari care sunt obișnuiți să lucreze pe plan local și nu să răscolim documente europene. Și iarăși, oare cetățenii sunt pregătiți să își asume responsabilități în modul direct, nu doar de a avea încredere în guverne, de a avea încredere în agenții. Oare noi, într-adevăr, ne putem aștepta că aceste comunități școlare vor face ceva pentru parteneri din Africa? Că vor exista cooperări uh, între municipalități? Uh, inclusiv cu parteneri de undeva din regiunea Pacificului? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci putem trage concluzia că dezvoltarea uh, globală și educația uh, pentru dezvoltare globală uh, va fi încununată de succes. Sigur, noi trebuie ca această educație globală să o avem în centrul agendei noastre pentru cooperare mondială. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Stanovski. Dați-mi voie să fac. Mă iertați, comisia dorește să intervină. Da, nu trebuie să intervin, dar au fost puse câteva întrebări. Bine, vom avea o strategie, da, vom avea o comunicare în ce privește conlucrarea cu uh, organismele neguvernamentale și autoritățile locale uh, va face parte din demersurile de uh, educație pentru dezvoltare. Și eu cred că prioritatea uh, este de a implementa recomandările care decurg din studiile efectuate. Și uh, cred că și concluziile întâlnirii de astăzi pot fi valorificate în acest sens. Uh, au fost uh, prezentate aici schițele unor strategii. Uh, important este să vedem cum putem conlucra. Eu cred că ar uh, trebui ca uh, specialiștii noștri să își asume responsabilitatea uh, din acest punct de vedere. Deci, departamentul de profil va trebui să se ocupe de asta. Dar, sigur că în ce privește eh, modul general de abordare, putem fi de acord cu ceea ce s-a făcut până acum. În ce privește cadrul financiar multianual, comisarul de resort a spus acest lucru, eh, vom eh, prezenta în decembrie o structură amănunțită a modalităților de finanțare și um, vom avea o linie bugetară privind amenințările globale, dar în același timp și o linie uh, bugetară în ce privește uh, implicarea uh, organismelor neguvernamentale și comisarul Pibalx a spus că se poate obține aici o creștere cu 20% finanțării în favoarea educației. Uh, s-a spus uh, de asemenea că um, educația uh, pentru dezvoltare globală trebuie să fie inclusă în curicula școlară în statele membre. Cred că va fi una din posibilitățile de a face mai mult în acest domeniu, dar nu singura. Iar în ce privește curicula comună, doamna Keller a întrebat dacă nu suntem dispuși să coordonăm aceste demersuri. Întotdeauna suntem dispuși să facem acest lucru și uh, vom colabora cu secretariatul dumneavoastră în acest sens. Vorbim despre demersuri de integrare într-o uh, curiculă uh, care să uh, fie comună în toate statele membre. Sigur că trebuie să ne întrebăm în ce măsură putem noi să exercităm o presiune în acest sens. Dar ă, evident că va fi un criteriu în demersurile noastre de ă, cooperare între statele membre. Vom încerca să extindem ă, acest efort de cooperare. Caracterul obligatoriu nu putem noi să îl impunem. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președintele, mulțumesc și eu Comisiei. Cred că a fost important să ascultăm punctul de vedere al Comisiei și cred că acum este limpede că nu este vorba doar despre un dialog între statele membre și Comisie, ci și eh, de Parlamentul European, ONG-urile eh, și autoritățile locale care se implică în acest proces. Și voi să fac câteva observații finale. Cred că a fost o uh, întâlnire deosebit de interesantă. Am ascultat, uh, s-au prezentat diverse exemple pentru uh, demersurile de îmbunătățire a cooperării. Nu am nicio îndoială că dezvoltarea, cooperarea este un instrument uh, cheie pentru politica noastră de responsabilizare a cetățenilor iar strategia de educație trebuie să îi determine pe cetățenii din Uniunea Europeană, dar și din statele în curs de dezvoltare, să se implice mai mult în procesul propriu de dezvoltare și uh, să monitorizeze de asemenea uh, implementarea um, obligațiilor internaționale pe care guvernele și le-au asumat. Este nevoie de acțiune politică și de angajament financiar pentru educația, pentru dezvoltare în perioada următoare și în acest punct de vedere propunerile legislative uh, trebuie uh, să fie configurate. Eu cred că întâlnirea de astăzi a adus o contribuție importantă pentru dezbaterea noastră și pentru viitoarele propuneri ale Comisiei. În ce privește punctul nostru de vedere al Parlamentului European, Sperăm uh, să se configureze un raport privind educația pentru dezvoltare în anul viitor, care să stimuleze politicile în acest domeniu, pentru ca strategia uh, europeană din acest punct de vedere să fie coerentă. Oricum am uh, uh văzut care sunt dificultățile, dar în același timp uh, că atunci când toate părțile sunt dispuse să coopereze, rezultatele pot fi favorabile. Aș vrea să uh, îl citesc pe Paul Fer în final. El spunea că educația ori finanțează ca un instrument care să facilite favorizeze integrarea generației tinere în uh, logica status quo-ului actual sau devine o uh, practică a uh, modului liber în care femeile și bărbații acționează în mod creator în legătură cu transformarea propriei lor, propriului lor univers. Mulțumesc tuturor uh, pentru uh, participare la această dezbatere, mulțumesc și interpreților și mulțumesc uh, și celui care împreună cu mine a condus această întâlnire.